So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind zwar noch etwas dürftig besetzt. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă propun să începem chiar dacă nu sunt foarte mulți uh, colegi uh, în uh, sală. E poate și pentru că e ultima săptămână înainte de vacanța de vară, sfertul academic a devenit o, o obișnuință, dar în ciuda a acestor uh, date, aș dori să urez uh, bun venit uh, domnului Lucas Luca, ministrul justiției și al ordinii publice, însă înainte aș dori să fac câteva anunțuri la comunicările președintelui în ce privește ordinea de zi. Trebuie să vă semnalez câteva schimbări. O să facem, deci o să anunț aceste comunicări orală. La punctul 10 vom trata litigiile, la punctul 6 a fost uh, eliminat pentru că nu putem să îl abordăm. Punctele 8 și 9 urmează să fie uh, discutate uh, mâine după masă, pentru că, din păcate, raportorul nu poate participa la ședința de astăzi și punctul 34 al domnului Berlinguer urmează să fie amânat la ora 4 și jumătate astăzi, după punctul 7 de pe ordinea de zi. Deci, chiar eu trebuie să uh, uh, notez, pentru că dacă nu, risc să nu mă mai descurt uh, nici eu, descurc nici eu cu ordinea de zi. Mâine vom începe la ora 15 împreu- uh, cu uh, audierea cu doamna Lange și la punctul uh, chestiuni diverse, la 39, vom discuta chestiunea brevetelor, care, după cum știți, de săptămâna trecută este o uh, chestiune foarte importantă. Apoi avem uh, punctele 27 și 28 ale uh, domnului uh, Gargani, care nu uh, pot fi uh, abordate astăzi din motive tehnice. După aceea mai avem raportul Baldasare, responsabilitatea socială a întreprinderilor și acest uh, Uh, uh, punct de plenariz este amânat. Dacă nu are nimeni obiecții, atunci considerăm ordinea de zi adoptată. La punctul 2, comunicările președintelui, aș dori să vă reamintesc că mâine vom avea voturi, deci vă rog să vă luați cartele de vot și avem uh, aprobarea procesului verbal reuniunilor din 30-31 mai. Dacă nu sunt obiecții, atunci procesul verbal e considerat adoptat și deci, iată, Uh, îl salut pe domnul Lucas Luca, căruia îi dau cuvântul. Chirie Proedre, Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că îmi acordați ocazia de a vă prezenta chestiunile cele mai uh, importante pentru președinția uh, cipriotă pentru a, pentru a consolida realizările președinției daneze. Pentru prima dată, Ciprul uh, deține președinția Consiliului uh, și aceasta pentru semestrul 2 2012. Uh, e vorba de un aspect foarte important pentru noi și e o provocare totodată. Având în vedere criza economică mondială, dar și stabilitatea politică, instabilitatea politică care marchează țările din Africa de Nord și din Orientul apropiat. Președinția cipriotă își uh, propune ca prioritate crearea unei Europe mai bune, o Europa mai bună pentru uh, cetățenii săi, dar și pentru vecinii săi. Și în acest sens, în domeniul uh, libertății, securității și al justiției, credem că este foarte important să punem în aplicare cât mai repede cu putință programul de la Stockholm. De asemenea, trebuie să Um, furnizăm mijloacele financiare necesare pentru a uh, ne atinge aceste obiective. În acest sens, președinția cipriotă e gata să înceapă o cooperare strânsă uh, cu uh, Parlamentul European. Și în acest sens aș dori să vă spun că președinția cipriotă um, recunoaște rolul consolidat al Parlamentului European și uh, uh, cooperarea între cele două instituții. Uh, Cooperare de care, bineînțeles, depinde succesul oricărei președinții. În ce privește cooperarea cu Consiliul, Uh, Comisia pentru Afaceri Juridice uh, a, avut o cooperare foarte strânsă uh, dintotdeauna și dorim să ne menținem la același nivel. Prioritățile în domeniul judiciar, să vedem care ar fi aceste priorități. În domeniul chestiunilor civile vom încerca să consolidăm și să continuăm realizările președinției daneze și vom încerca să finalizăm modificările cu privire la regulamentul Bruxelles 1 acest proiect de lege reprezintă o adevărată bază de cooperare judiciară în uh, domeniul uh, civil, având în vedere că se definesc uh, regulile privind recunoașterea deciziilor în domeniul uh, civil și comercial. Principalul obiectiv e să eliminăm obstacolele care există încă în punerea în aplicare transfrontalieră a deciziilor. Având în vedere contactele pe care le-am avut cu ocazia negocierilor și cu uh, Consiliul, am, uh, am constatat că uh, domnește uh, un spirit de consens și deci sperăm să putem obține un acord în primă lectură și contăm pe sprijinul dumneavoastră în acest sens. Președinția cipriotă va continua să examineze Uh, posibilitatea introducerii unui uh, regulament european privind conturile. Scopul nostru e să obținem cât mai multă transparență în colectarea, uh, uh, colectarea taxelor la nivel transfrontalier și sperăm să obținem cât mai multe progrese și în acest domeniu. Acest regulament va fi primul proiect de lege care va introduce măsuri de execuție la nivelul Uniunii Europene. Și odată cu această abordare, noua propunere urmează să completeze instrumentele juridice tradiționale în uh, domeniul recunoașterii reciproce, precum regulamentul Bruxelles 1. E greu deocamdată să prevedem în ce măsură putem să uh, finalizăm uh, examinarea acestei uh, propuneri, pentru că trebuie să ținem cont de uh, toate piedicile care au uh, apărut. Uh, e prima dată când uh, vorbim despre o propunere privind măsurile de executare transfrontaliere. Însă să nu uităm că dezbaterile cu uh, privire la această uh, uh, Uh, propunere se află într-un uh, stadiu incipient. Scopul nostru este ca grupul de, de lucru la nivel înalt să obțină uh, rezultate și să înainteze o propunere care să înlesnească executarea conturilor bancare la nivel transfrontalier pentru recuperarea creanțelor. trebuie să ținem cont și uh, drepturile persoanelor uh, terțe care ar putea să fie influențate de această nouă procedură. Pe de altă parte, președinția dorește să-și aducă contribuția la consolidarea exercitării drepturilor cetățenilor. Continuând lucrările pe marginea propunerii de uh, regulament a Consiliului în ce privește jurisdicția dreptului aplicabil și a uh, dreptului uh, matrimonial uh, privind parteneriatul civil. Iată încă două priorități pentru președinția cipriotă. Am dori să depunem eforturi în acest sens, pentru că dacă aceste două propuneri vor fi adoptate, viața de zi cu zi a cetățenilor europeni va fi mult mai simplă. Parlamentul European Uh, din câte uh, știu, e de acord cu poziția noastră în acest domeniu. Încă o dată, însă, trebuie să spun că în 9 octombrie uh, vom găzdui o conferință la Nicosia, când vom, la, conferința la care vom aborda toate aceste chestiuni și vom depune toate eforturile necesare pentru a, a adopta un regulament cu privire la recunoașterea reciprocă a drepturilor civile Uh, în, uh, în uh, cauze civile. E un text legislativ foarte important pentru cetățenii europeni pentru că victimele vor fi mai ocrotite, pentru că astfel vom avea un acces accesibil care să permită ocrotirea victimelor în întreaga Uniune Europeană. Încă mai există câteva chestiuni tehnice pendinte, de exemplu, relațiile între propunerea de regulament și achiul comunitar care uh, deja se aplică prin uh, aplicarea uh, regulamentului Bruxelles 2. De asemenea, va trebui cum această propunere va ficționa, însă președinția cipriotă e pe deplin conștientă de importanța pentru victime acestei propuneri și deci am dori ca negocierile de la Consiliu să se finalizeze până la sfârșitul lunii octombrie. De asemenea, avem și dreptul uh, european privind contractele. Știu că dezbaterile cu privire la acest uh, text legislativ au fost începute cu uh, președinția poloneză și au continuat și în timpul președinției daneze. De asemenea, la Consiliul GH8 din iunie 2012 am abordat această chestiune și am luat hotărârea ca anexa 1 să conțină toate prevederile și clauzele de bază ale acestui regulament și care urmează să fie aprofundată de Consiliu. Pentru noi nu e un subiect cu totul și cu totul prioritar, dar vom uh, încerca să continuăm uh, cu dezbaterile în timpul președinției noastre și deci am uh, fixat câteva zile de dezbatere pentru grupul de la Consiliu. După cum știți, este un subiect care este foarte, foarte important și care are și implicații juridice foarte importante pentru toate părțile implicate. Este foarte clar, clar că președinția cipriotă va trebui uh, să acorde timpul necesar tuturor factorilor implicați pentru ca ei să își uh, definitiveze poziția și în ceea ce privește rezultatele scontate, noi intenționăm să acordăm timp tuturor uh, statelor membre pentru ca ele să-și exprime poziția care urmează să fie, uh, să fie discutată. În acest sens, uh, dezbaterea cu privire la anexa 1 va fi foarte amănunțită. De asemenea, vom monitoriza și ce face în acest domeniu Parlamentul European, pentru că și aici urmează să, sau intenționăm să cooperăm foarte strâns cu dumneavoastră. În ce privește cadrul financiar multianual 2013-2020 și uh, uh propunerea de regulament uh, privind uh, justiția, justiția uh, Consiliul a uh, convenit deja o abordare generală și în ce privește fondurile, ele vor fi negociate la nivel orizontal în ce privește cadrul financiar multianual. Și dacă ținem de cont uh, ce uh, s-a obținut în urma contactelor uh, oficiale cu Comisia Jurii, am constatat că Parlamentul și Consiliul sunt de acord pe anumite chestiuni. De exemplu, suntem de acord în ce privește formarea și pregătirea judecătorilor și după rezoluția din 14 martie 2012 cu privire la uh, pregătirea judecătorilor, noi, Consiliul, am decis că uh, acesta va fi un uh, adevărat obiectiv pentru programul justiție. Fără îndoială, pregătirea uh, judecătorilor reprezintă pentru noi un aspect foarte important pentru a avea un mediu uh, juridic adecvat. Ar trebui însă că această uh, măsură să fie extinsă și uh, să, ca să acopere și alte profesii juridice, precum uh, avocații, procurorii și um, alți profesioniști din acest domeniu. Însă, în primul rând, trebuie să vedem care sunt criteriile, trebuie să vedem care va fi valoarea adăugată a acțiunilor propuse am uh, auzit că uh, aceste criterii urmează să fie redefinite uh, pentru a reprezenta o bază de plecare pentru negocierile ulterioare. Și în acest sens am dorit să salutăm începerea negocierilor cu Parlamentul European pentru a se obține până la sfârșitul anului un acord în primă lectură. Și, în fine, în ce privește justiția electronică și legislația electronică, vom uh, continua să depunem eforturi și în acest domeniu pentru că ne-am dori să obținem acest one-stop shop, un uh, ghișeu unic în acest domeniu al uh, justiției. Am fost informați de către Comisie că urmează să fie propusă o propunere legislativă în al doilea semestru 2012 și salutăm această decizie. În egală măsură, președinția cipriotă în ce privește legislația electronică, va continua să depună toate eforturile necesare pentru a îmbunătăți accesul la legislația electronică, atât la nivel național cât și la nivel european. Și aceasta uh, în uh, beneficiul cetățenilor și aș dori să repet angajamentul uh, președinției cipriote pentru a avea o uh, cooperare strânsă cu Parlamentul European pentru a atinge obiectivele noastre comune, respectiv să obținem un spațiu de uh, justiție, libertate și securitate în Europa. Aș dori să vă mulțumesc pentru atenție și sunt la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări sau doriți să fac clarificări. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare. Aș dori să știu dacă colegii au întrebări. Nu s-a înscris nimeni la cuvânt, uh, însă văd că cineva dorește totuși să ia cuvântul. Vă rog. Przewodniczący, Szanowny Panie Ministrze, <clears throat> przede wszystkim przepraszam za spóźnienie, ale... Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. În primul rând doresc să uh, vă rog să mă iertați pentru că am întârziat uh, la începutul acestei ședințe, a întârziat avionul meu, zborul respectiv. Doream să vă adresez o întrebare la care ați răspuns deja în introducerea dumneavoastră. Mă refer la regulamentul Bruxelles 1. După cum știți, lucrăm în strânsă cooperare cu uh, președinția daneză pe această temă și uh, am lucrat foarte strâns și cu președinția poloneză pe același subiect. Însă nu ne-am atins obiectivul fundamental și anume să ajungem la un acord în primă lectură. De aceea aș dori să știu care este calendarul pe care îl are în vedere Consiliul, pentru că încă sperăm să putem adopta acest raport în toamnă. Aș fi recunoscător dacă mi-ați putea răspunde la această întrebare. Mulțumesc, domnul Beringuer are cuvântul. Mulțumesc, doresc și eu să-i mulțumesc domnului ministru pentru uh, prezentarea introductivă și uh, aș dori să fac câteva comentarii sublinind importanța spuselui domnului ministru. Să sperăm că se ajunge și la rezultate concrete. Protecția victimelor este un uh, subiect deosebit de important. Și um, um, încă un uh, subiect care se află încă în, stadele, în stadiul inițial, dar cu siguranță se vor face progrese. Aș dori să atragă atenția președinției asupra faptului că astăzi, la reuniunea noastră, vom uh, dezbate un proiect de inițiativă a Parlamentului European pe tema procedurilor administrative pentru gestionarea Uniunii Europene. Am dorit să transmitem în acest sens un mesaj Consiliului privitor la um, relevanța activităților noastre aici. În acest sector, Comisia nu a fost um, foarte activă. Și mă refer la Comisia Europeană. Și aș dori să mai vorbesc despre un subiect, unul pe care îl aduc întotdeauna în discuție când am ocazia, și anume pregătirea, instruirea judecătorilor. Noi avem un program pentru justiție de șapte ani, care durează șapte ani și la care lucrăm în acest moment, îl pregătim. Acest program oferă mai multe posibilități care au fost uh, definite în uh, mai multe rezoluții adoptate de Parlamentul European. Aș dori ca domnul ministru, ca membru al Consiliului, să acorde o atenție deosebită acestui subiect și anume crearea unei culturi europene comune leg juridice. Mulțumesc! Mulțumesc, am și eu o întrebare Spune domnul președinte, referitor la um, dreptul european de a cumpăra. Avem um, un calendar coordonat, cei patru raportori și uh, cele două comisii, Comisia pentru Piața Internă și Comisia pentru Afaceri Juridice. Intenția noastră este ca până la sfârșitul acestui an, începutul anului următor, să putem uh, elabora un raport am dorit ca până la sfârșitul uh, președinției cipriote și începutul uh, președinției irlandeze să putem uh, discuta cu Consiliul posibilitatea unui acord în primă lectură. Nu neapărat ne bazăm pe obținerea unui astfel de acord, dar sperăm să putem discuta această posibilitate, ceea ce presupune că pe durata președinției cipriote vom fi uh, terminat toate activitățile interne. De aceea Iată ce aș dori să vă rog și pe cei doi raportori și aș dori să-l rog și pe... Uh, sunt convins că domnul Berlinger va fi de acord cu mine. Aș dori să vă rog să intensificați lucrările în Consiliu, să fie cât mai multe grupuri de lucru pe această temă. Um, este posibil pentru a putea încerca să ajungem uh, la un acord în mare până la sfârșitul acestui an. Să vedem în ce măsură putem avea un acord în primă lectură la începutul președinției irlandeze anul viitor. Domnul Berlinger a spus că e vorba de un proiect pe termen lung, dar că uh, dificultățile nu uh, vor fi depășite dacă tot amânăm uh, să discutăm. Trebuie să abordăm subiectul etapă cu etapă și de aceea rugăm Consiliul să intensifice lucrările. Pentru că nu mai sunt întrebări, vă dau cuvântul încă o dată, domnule ministru. Vă mulțumesc. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu uh, regulamentul uh, Bruxelles 1, după cum am spus, la uh, Consiliul pentru Afaceri Interne din iunie am uh, convenit să luăm uh, asupra unui acord politic pe marginea textului de bază, fără anexe și considerente. Pentru că am spus că unele dintre prevederi ar trebui să fie reevaluate la nivelul grupurilor de lucru și că de asemenea ar trebui analizate considerentele și anexele. După la uh, recentul Consiliu de Afaceri Interne, am avut o um, uh, reuniune a Consiliului în iunie și uh, la acea reuniune nu am reușit să rezolvăm problemele pendinte. Președinția cipriotă va încerca să continue negocierile pentru a încheia aceste uh, uh subiecte nerezolvate cât de curând. În iulie 2012 uh, am avut încă o reuniune a grupului de lucru și rezultatul acelei uh, reuniuni va fi transmis Coreperului foarte curând și așteptăm o decizie din partea Coreper uh, care să sprijine acel text. Urmărim cu foarte mult interes acest subiect și sperăm uh, să vă putem uh, prezenta o concluzie um, încă o dată de succes cât mai curând. În privința instruirii judecătorilor, tot ce pot să vă spun este că e de importanță fundamentală și că pregătirea uh, trebuie să fie uh, la dispoziția nu doar a judecătorilor, ci și procurorilor, avocaților și altor uh, membri ai sistemului judiciar. Pentru că altfel nu vom reuși să construim încrederea reciprocă și uh, climatul de justiție care să reprezinte baza recunoașterii reciproce. Știu că și Parlamentul European îmi împărtășește uh, opinia, pentru că dumneavoastră ați făcut o prioritate din acest subiect. Așa cum am mai spus, în cadrul financiar multianual 2000, uh, cât 2007-2014, um, noi am acordat o atenție deosebită instruirii judecătorilor și am uh, decis că acesta va reprezenta unul dintre obiectivele cele mai importante ale programului pentru justiție. Sperăm că uh, acest lucru să contribuie la surmontarea obstacolelor financiare cu care se confruntă multe state membre atunci când uh, doresc să asigure astfel de cursuri de pregătire. În privința regulamentului, propunerii de regulament privind dreptul de a uh, vinde sau de a cumpăra, cum doriți să-i spuneți, pot să vă spun că la reuniunea grupului de lucru s-au exprimat uh, rezerve foarte serioase. Mai multe state membre uh, au avut obiecții atât asupra conținutului, cât și asupra formulării. Au avut în primul rând o problemă cu temeiul juridic avut în vedere de comisie și uh, cu prevederile tratatului, pentru că majoritatea statelor membre consideră că, date fiind uh, faptele uh, de care dispunem, temeiul legal al articolului 114 nu poate fi acceptat. Și al doilea motiv foarte serios pentru rezervele exumate de statele membre a fost că există deja alte texte juridice și directive europene care reglementează deja aceste aspecte și că există o suprapunere și că în același timp există și uh, riscul de neconformitate între uh, diferitele acte legislative. În tabelul de corelare pregătit de Comisia Europeană uh, există suprapuneri sau uh, evidențiat suprapuneri și Comisia Europeană uh, este de acord cu această concluzie. Trebuie să spunem că această propunere nu reprezintă un act legislativ uh, complet și că scopul lui nu este să, doar să umple lacune juridice. pentru că propune, legislația propusă nu este suficient de clară și unele dintre textele deja existente nu au fost încă transpuse în legislația națională sau unele dintre textele existente um, sunt încă în etapele de final de adoptare uh, de către Consiliul European. Există rezerve bazate pe aceste motive și mai există rezerve legate de tipul de text, regulament, sau directivă. Acest text va fi implementat, va uh, intra, va fi pus în aplicare imediat. Deci nu va, ceea ce înseamnă că nu va, nu va respecta regula 1 dreptului aplicabil și nu va respecta nici, a, nici textul altor tratate internaționale. Pentru că există această posibilitate ca gradul de protecție oferit să scadă și uh, ne referim aici la părțile mai slabe dintr-un contract, la un contract, uh, pentru că protecția avută în vedere și prevăzută de această propunere este mai slabă decât uh, cea um, asigurată de dreptul național sau de alte um, tratate, și de, de aceea au existat multe rezerve care au fost exprimate la grupul de lucru. Există probleme și cu sfera de aplicare, mai există o problemă um, legate de aspectul teritorial și alte chestiuni care sunt încă în discuție la grupul de lucru al Consiliului. Consiliul va trebui să analizeze din punct de vedere tehnic atât textul propus cât și anexa la nivelul grupului de lucru și să ofere tuturor delegațiilor naționale timpul suficient pentru a-și formula pozițiile. Consiliul consideră că orice instrument legal privind dreptul de uh, vânzare ar trebui să răspundă cerințelor pieței interne. Așa cum am spus în introducere, noi vom urmări îndeaproape tot ce uh, va face Parlamentul European pe această temă și uh, dorim să avem cu dumneavoastră o cooperare constructivă. În ceea ce privește dreptul uh, administrativ și comentariul domnului uh, Berlinger, uh, Din ministrul adjunct Mavroienis pentru afaceri europene este cel care se ocupă de acest subiect. Veți avea ocazia de a adresa această întrebare personal și sunt sigur că vă va răspunde cum se cuvine și sper de asemenea că veți veni și dumneavoastră în Cipru unde vom discuta aceste subiecte în detaliu. Cred că am răspuns la toate întrebările, domnule președinte. Dacă am uitat ceva, vă rog să-mi spuneți și vă dau mai multe explicații. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Cu toții dorim numai bine președinției cipriote pentru următoarele șase luni. Mult succes! am fost impresionat uh, de uh, multele probleme care mai există încă uh, în discuție. Ne dăm seama că trebuie să venim de hack acestui proiect, trebuie să convenim asupra lui și este necesar ca pe perioada președinției cipriote Consiliul să se ocupe serios de această problemă. Vă mulțumim foarte mult, știu că acum trebuie să mergeți la Comisia Libe ale cărei atribuții um, de asemenea intră în atribuția dumneavoastră. Așadar, vă urez mult succes și aștept cu uh, mult interes să lucrăm împreună următoarele luni. Mulțumim!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 anume punctul 5. O așteptăm încă pe reprezentanta Comisiei Europene, de aceea aș dori să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi și dau cuvântul doamnei Galo. Je sais plus où est le micro. Ah, ça y est, ça y est, c'est fait. OK. Merci, Madame euh, la Présidente Mulțumesc, doamnă președinte. Informațiile publice, open data, sunt informații generale care pot fi utilizate liber de oricine, gratuit sau pentru un cost uh, simbolic. Aceste informații din uh, sectorul public reprezintă materie primă pentru produse și servicii ținând de conținutul digital și poartă un potențial de creștere foarte larg, rămas încă neexploatat în mai multe state membre. Directiva 2003 88 98, mă scuzați, stabilește câteva reguli cu privire la utilizarea acestor date. În 2011, Comisia a adoptat o strategie europeană privind uh, punerea la dispoziție a informațiilor care trebuie să susțină economia Uniunii Europene în proporție de 40 de miliarde de euro pe an. Care sunt principalele modificări aduse acestei directive din 2003? Și ce propune Comisia Europeană astăzi? Propunerea Comisiei introduce în primul rând obligația explicită ca statele membre să pună la dispoziție toate documentele uh, de ordin general. Acestea trebuie să fie pusă la dispoziția solicitantului printr-o formă care să poată fi citită de aparate suma totală a taxelor percepute de organismele publice nu trebuie să depășească costurile marginale de reproducere și de difuzare. În cele din urmă, propunerea Comisiei extinde sfera de aplicare a directivei la instituțiile culturale pentru toate documentele legate de domeniul public. Poziția mea în acest dosar este să propun niște amendamente care să-i ajute pe antreprenori, să ajute IMM-urile europene și autoritățile publice să creeze noi servicii și să propună noi aplicații digitale. Perspectiva mea este una de consolidare a competitivității economiilor noastre și de creare de șanse de uh, producere de noi locuri de muncă, fără să pierdem din vedere eficacitatea sporită a funcționării serviciilor publice. În consecință, nu putem impune obligația de a digitaliza toate documentele, Reutilizarea informațiilor din sectorul public trebuie să fie cât mai extinsă. De altfel, trebuie să se pună la dispoziție aceste documente în formate care să permită o prelucrare ușoară a informațiilor, fără să se uh, prestabilească însă tehnologia ce trebuie utilizată. Este important să se favorizeze acordarea de uh, licențe libere, adică licențe care să permită modificarea, redifuzarea și reutilizarea informațiilor publice respective. Este un subiect important pentru că organismele din sectorul public uh, ar putea impune condiții prea stricte și atunci piața nu se va putea dezvolta. Cel de-al doilea aspect esențial ține de suma taxelor percepute pentru reutilizarea acestor date. În mod evident, autoritățile trebuie să aibă dreptul să perceapă costuri Uh, ce țin de cererea de reutilizare. Însă, aceste redevențe trebuie să fie definite în mod clar, cât se poate de transparent și conform unor criterii obiective. De asemenea, trebuie să se limiteze la costurile costurile marginale pentru că creăm o nouă piață. Propunerea Comisiei prevede crearea unei autorități independente investită cu uh, uh, competențe specifice în ceea ce privește uh, apelurile privind reutilizarea informațiilor din sectorul public. Aici am oarecare rezerve cu privire la crearea și chiar la utilitatea creării unei noi autorități independente. Mi se pare că în fiecare stat membru autoritățile care există deja ar putea să fie responsabile de uh, toate cele necesare. Și încă un aspect foarte important pentru mine, trebuie să precizăm că reutilizarea datelor publice se va face respectându-se legislația din domeniul protecției datelor personale anumite informații publice, într-adevăr, pot să se refere la niște date personale delicate ale cetățenilor, cum sunt asigurările, sănătatea și așa mai departe. Domnule președinte, nu știu dacă liberalizarea uh, informațiilor uh, publice va aduce toate beneficiile pe care speră Comisia să le obțină în legătură cu ocuparea și cu creșterea. Însă, în această perioadă de criză economică, acum când criza datoriei nu permite statelor să își financeze politicile de redresare, cred că liberalizarea și consolidarea pieței interne ar putea să uh, reprezinte niște răspunsuri la problemele cetățenilor. Mulțumesc pentru atenție. Eu îmi voi depune proiectul de aviz în luna iulie și îl vom putea discuta în septembrie la comisie. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, stimată doamnă Gallo. Nu ă, a cerut nimeni să ia cuvântul. Ă, aș vrea să știu dacă un reprezentant al comisiei dorește să ia cuvântul. Da, vă rog. Mulțumesc, mă bucur să mă aflu aici, la comisie, alături de dumneavoastră. Uh, și uh, să ascult această primă prezentare a raportoarei cu privire la această propunere de a revizui și a ameliora directiva ISP. Trebuie să spun că ce a spus doamna raportoare este extrem de pertinent. Sunt uh, câteva aspecte în care propunerea Comisiei poate să fie ameliorată. De exemplu, trebuie să ne asigurăm că formularea reflectă ideile uh, subiacente, să nu existe neînțelegeri. Și, de exemplu, raportoarea a spus că organismele publice nu ar trebui să fie obligate să digitalizeze documentele care în, în uh, momentul actual nu se află decât uh, în uh, forma uh, pe hârtie. În ceea ce privește autoritatea independentă, credem că aceasta ar putea juca o funcție importantă, însă, într-adevăr, poate că nu e necesar să se creeze un nou organism. Statele membre ar putea să um, se asigure că regulile privind aplicarea directivei sunt uh, puse în sarcina unui organism existent. În calitate de raportor, uh, sperăm uh, ca doamna Galo să pună într-adevăr accentul pe protecția datelor personale, pentru că nu am dorit ca acestea să fie reutilizate. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Președinte... Intervențion de Președinte, eu nu doresc să uh, mă refer la fond. Am aici un punct de procedură. Doamnă raportor, Ați fost deosebit de rapidă în munca dumneavoastră, ca de obicei, și ne-ați spus că uh, raportul ar fi prezentat la sfârșitul lunii. Ar fi oare posibil să îl primim imediat după prezentarea doamnei Galo, deși textul nu există încă decât în franceză, ca să putem cu toții să lucrăm în ritmul raportoarei, care este foarte bun de altfel. Toată lumea va primi raportul imediat ce îl vom avea la dispoziție. Nu sunt niciun fel de probleme. Vă rog să-mi spuneți acum dacă la punctul 5, conferința diplomatică de la Beijing, a sosit reprezentantul Comisiei. A, ah, perfect, sunteți aici, atunci aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să mă scuzați. Am înțeles că vă așteptați să luăm cuvântul mai devreme, dar nouă ni s-a spus că la ora 4 se va vorbi despre acest subiect. Noi dorim să um, aducem la cunoștința comisiei dumneavoastră care au fost concluziile conferinței diplomatice de la Beijing care s-a desfășurat acolo și s-a încheiat pe 23 iunie. Deci acum două săptămâni. Eh, este vorba de un nou tratat internațional privind protecția actorilor. Titlul tratatului este Tratatul de la Beijing privind prestațiile din domeniul audio audiovizual și acest tratat se referă la uh, persoanele care prestează în domeniul audiovizual, deci actori, dar poate fi vorba și de muzicieni sau alte persoane care își desfășoară activitatea în domeniul audiovizual, deci prestații înregistrate, de exemplu pe film sau în seriale de televiziune sau documentare și așa mai departe. De ce și de ce acum? Acest subiect uh, se află de mult uh, în discuție din câte știu eu, este un caz unic, a fost o conferință diplomatică care a durat 12 ani. Conferința diplomatică a început și și-a încheiat uh, activitatea în decembrie 2000, majoritatea activității. Însă, atunci se ajunsese la un acord cu privire la toate articolele tratatului Însă, ă, la punctul privind actorii, exista un dezacord puternic în legătură cu un articol, și anume articolul privind transferul de drepturi. Transferul de drepturi de la actor la producător. Unii dintre dumneavoastră poate cunosc sectorul audiovizualului și atunci știți că este un subiect foarte uh, dispinos pentru că sunt foarte multe prevederi diferite în diferitele state din lume. La momentul respectiv exista un divergent între SUA și UE, pentru că SUA doreau să-și impună sistemul specific în cadrul căruia toate drepturile sunt transferate automat producătorului filmului, iar Uniunea Europeană dorea să uh, aibă o abordare mult mai flexibilă pentru că în statele membre abordările sunt foarte diferite. De exemplu, Franța, Austria sau Italia au abordări diferite față de Spania, Belgia sau Regatul Unit. Acest subiect a blocat la momentul respectiv conferința și ea nu s-a mai încheiat. Negocierile nu s-au încheiat, au rămas deschise și uh, nu s-au ținut timp de vreo 10 ani. Și abia la sfârșitul anului trecut uh, a fost clar că uh, e posibil să se cadă de acord că nu suntem de acord, adică să se încheie tratatul în forma sa din anul 2000 și să existe un articol, actualmente articolul 12 din tratat, referitor la transferul de drepturi, care să ofere o flexibilitate completă părților contractante ca să-și poată menține fiecare sistemul de transfer de drepturi. Datorită acestei înțelegeri, Statele Unite își vor păstra sistemul și nu îl vor impune altor părți contractante, iar în Uniunea Europeană diferitele state membre vor avea posibilitatea să-și păstreze sistemul. Astfel a fost posibil să uh, ne întrunim din nou în această conferință diplomatică de la Beijing și să încheiem negocierile și asta s-a și întâmplat acum. Aceasta este geneza bizară a tratatului Trebuie să ne asigurăm că actorii au un nivel actualizat de protecție, că drepturile lor sunt recunoscute în mediul internetului. Acest lucru s-a produs deja pentru uh, autori, pentru producătorii de fonograme, pentru muzicieni și interpreții de muzică din tratatele adoptate în 96. Deci, uh, actorii erau cumva deținătorii de drepturi uitați în ceea ce privește protecția. Ce înseamnă acest lucru? Cum influențează nivelul de protecție uh, al actorilor în Europa? În principiu, în Europa, nivelul de protecție este destul de mare deja, iar drepturile din tratat se reflectă în directivele existente și anume directiva din 1992 privind închirierile și apoi directiva uh, societății informatice din 2001. Așadar, principalul câștig pentru actorii europeni va fi protecția sporită atunci când um, uh, când uh, operele lor sunt exportate în alte țări. Așadar, e vorba de domeniul audiovizualului, nu doar de filme, ci și de producții de televiziune. Există o piață foarte bună în state terțe unde acum acești actori vor fi protejați dacă statele respective vor fi parte la acest tratat. Și deci actorii vor beneficia de protecție și acolo. Iată deci în mare explicația acestui tratat, iar principalul său beneficiu este acesta pe care vi l-am expus. Când va intra în vigoare? 30 de părți au, trebuie să ratifice acest tratat, deci probabil că va dura. Comisia a propus acum să se înceapă procesul de semnare mai întâi, oficial, și apoi procedurile publice pentru ca Consiliul și Parlamentul European să își dea acordul cu privire la ratificarea tratatului. Aceasta este situația actuală. Vom începe probabil după vacanța de vară. Vom avea timp să discutăm cu dumneavoastră și cu statele membre. Nu credem că va fi nevoie să se modifice legislația existentă la nivelul Uniunii Europene sau să se adauge legislație. Sunt niște subiecte ce nu țin de achiul comunitar, dar nu credem că trebuie să le armonizăm, de exemplu drepturile morale și în acest sens, uh, nu mai pot să vă spun decât că acest tratat trebuia să uh, devină realitate acum 10 ani. În sfârșit, uh, îl avem, este salutat de actorii din lumea întreagă, de societățile care reprezintă și de producători. Și comisia vă va ține la curent cu evoluțiile și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări. Mulțumesc! Danke. Gibt es Mulțumesc. Are cineva întrebări? Uh, din partea colegilor, domnul Masip. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că uh, sprijin uh, din inimă toată această inițiativă uh, care urmează să ducă obținută prin acest uh, acord și uh, trebuie încă o dată să subliniem cât de important este subiectul actorii și situația lor și uh, progresele obținute în urma măsurilor care ne-au fost prezentate. Deja de ceva timp cu ace, când Dario Fo a câștigat premiul Nobel, era greu să ne închipuim că cineva, de exemplu, din uh, uh, acest domeniu al uh, literaturii urma să ducă la faptul că dorințele și doleanțele actorilor și a a, autorilor urmează să fie luate în considerare. Dar iată, situația s-a schimbat foarte mult și trebuie să milităm pentru respectarea drepturilor de proprietate a, intelectuală însă uh, uh, trebuie să recunoaștem că situația rămâne destul de controversată. Chiar la Parlamentul European, apărarea drepturilor actorilor um, uh, se um, confruntă cu anumite probleme. În urma adoptării de către Comisie, a documentului, aș dori să știu care este calendarul prevăzut, nu numai când urmează ca aceste inițiative să fie adoptate, ci când se va finaliza acest proces. Cred că am înregistrat prea multe uh, întârzieri pe această temă în acest domeniu. Domnul Doamna Regner, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aș dori să uh, mulțumesc și eu, doamne Brat, pentru, acestei, uh, pentru această prezentare. Eu aș dori să vă pun o întrebare. Săptămâna trecută am respins acordul ACTA la plenară și de aceea mă interesează să știu cum a intervenit acest uh, acord. În ce privește uh, procedura de adoptare a acestui acord, aș dori să știu care este diferența între uh, situația de care vorbim și acta. Iată prima întrebare. O a doua întrebare. Dacă uh, ne uităm la, uh, dacă examinăm subiectul unui uh, salariu decent, aș dori să știu dacă ne puteți da câteva, decedii, câteva detalii, pentru că bineînțeles că pentru noi e un subiect foarte spinos la Parlamentul European. Iată câteva întrebări, aș dori și eu să vă pun câteva întrebări cam provocatoare se uh, zvonește că libertatea internetului urmează să fie amenințată de acest acord. E adevărat sau nu? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru toate întrebările, inclusiv pentru cele provocatoare. Dacă îmi permiteți, aș dori să le tratez în ordinea în care mi-au fost uh, adresate. În ce privește calendarul, în mod normal, așa cum am spus, pentru că uh, tratatul să intre în vigoare, în vigoare e nevoie de 30 de ratificări, iar în ceea ce privește Uniunea Europeană trebuie ca cele 27 state membre să ratifice, probabil uh, 20, uh, cel de-al 28-lea va ratifica, rat, ratifica la anul. Uh, și de către Comisie, pentru că e vorba de o uh, competență care se exercită la nivel comunitar, a avut loc un proces de armonizare, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană, nu Comisia, se uh, corectează vorbitarea, deci Uniunea Europeană și statele membre trebuie să ratifice acest uh, acord. Uh, uh, practic, în trecut, uh, deși nu a fost uh, necesar, am uh, precedat altfel, deci am uh, așteptat ca procesul de ratificare să se uh, înfăptuiască și după aceea am ratificat uh, noi. Deci uh, am, urmează să uh, depunem la Geneva instrumentul de uh, ratificare în același timp, dar va trebui să discutăm cu statele membre, să vedem cum consideră că ratificarea se va face la nivel de stat membru, dar iată care este uh, scenariul în ce privește calendarul. Uh, va fi foarte greu să vă spun dacă va fi necesar de un an, uh, plus minus, uh, pentru că trebuie să se ratifice acest document de către cele 27 state membre și apoi de către Uniunea Europeană. Bineînțeles că e vorba de un proces îndelungat, probabil. Diferența între aceste negocieri și negocierile privind acta a fost o altă întrebare. Cu aceste negocieri Uh, și cu rezultatul foarte pozitiv pe care l-am uh, obținut, putem spune că ne-am întors la multilateralism uh, în mod deschis. Agenția ONU, care armonizează uh, regulile și uh, tratatele internaționale în domeniul copyright-ului Uh, există mai multe convenții, Convenția uh, de la Roma și uh, cele 96 de tratate împreună cu acesta. E nevoie de participarea a 130 de state care au fost prezente la Genova Uh, uh, ca și uh, statele prezente la Geneva în 2006. E vorba de state, de guverne, dar și de ONG-uri care sunt acreditate. Dezbaterile s-au făcut la mod transparent, pe baza unui mandat acordat Comisiei și adoptat în, în trecut. Bineînțeles, e vorba de un proces foarte diferit de cel privind acta. Iar în ceea ce privește cea de-a doua întrebare, Uh, uh, remunerarea, cea legată de, uh, de remunerare, da, într-adevăr, e o chestiune care urmează să fie dezbătută. Așa cum am spus, actorii deja uh, beneficiază de un nivel sporit de protecție în statele membre ale Uniunii Europene pe baza acquis comunitar. Dar sunt sigură că aceste dezbateri ne vor permite să vedem dacă e vorba de drepturi exclusive sau dacă trebuie să uh, recunoaștem și drepturile de remunerare pe, cum, pe lângă cele uh, drepturile exclusive. Deci, iată, e o, o oportunitate uh, pentru ca toți actorii care intervin, protagoniștii în realizarea unui film, uh, trebuie ca uh, guvernele din întreaga lume să recunoască drepturile acestor persoane. Iar în ce privește întrebarea dumneavoastră dacă va apărea o problemă în ce privește libertatea de exprimare și uh, internetul, poate că o să vă surprindă să ascultați că în evaluarea noastră nu am constatat că există ni, nu, niciun impact prin acest tratat, nu facem decât să recunoaștem un drept uh, fundamental, respectiv dreptul cel al actorilor și celor care intervin în domeniul uh, audiovizual, care uh, cu talentul lor uh, creează opere, deci e vorba de dreptul acestor persoane să fie remunerate. Să nu uităm că nu e vorba de de, de, de producții americane, hollywoodiene, ci e vorba de cântăreți, de artiști europeni la scară mică și fără ajutorul nostru Uh, nu uh, au uh, sectorul audiovizual nu are cum să continue să se dezvolteze. Încă un aspect. Aș dori să vă spun care sunt țările care și-au exprimat interes în acest tratat. Bineînțeles, SUA și Uniunea Europeană, dar și alte state pe care trebuie să le menționăm, pentru că aceasta demonstrează că Uh, acest domeniu audiovizualului interesează multe țări, uh, uh, precum Brazilia, India, India care este o mare producătoare de opere audiovizuale, dar și despre Nigeria sau Senegal din Africa. Deci sunt state cu niveluri de dezvoltare diferite. Iată stadiul în care ne aflăm. E uh, pentru prima dată când vom avea un uh, tratat care uh, poartă numele unei țări care se află încă în curs de dezvoltare. Am avut uh, în trecut uh, tratatul de la Geneva, dar iată, acum avem uh, tratatul de la Beijing care ne arată că recunoașterea drepturilor actorilor este în folosul tuturor țărilor, indiferent de nivelul de dezvoltare. Sper că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile uh, foarte cuprinzătoare la întrebările noastre. Într-adevăr, este un uh, subiect extrem de interesant, pasionant, uh, pe care îl vom aborda și mai târziu. Ajungem la punctul 34, raportul domnului Berlinger, dreptul procedural administrativ. Domnul Berlinger, deci e vorba de punctul 34 de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Deja am avut ocazia de a discuta acest subiect la comisia noastră. Când am uh, votat documentul de lucru din 21 uh, noiembrie 2011, care a uh, dus la acest uh, raport din proprie inițiativă. E vorba de un subiect cu totul și cu totul nou în ce privește uh, activitatea Comisiei noastre, dar și uh, în ce privește Uniunea Europeană. Deci Aș dori să subliniez în primul rând faptul că e vorba de un subiect cu totul și cu totul nou, pentru că în ceea ce ne privește trebuie să uh, aprofundăm acest subiect și este un subiect foarte important și pentru Europa, pentru că în mod, tradi uh, în mod tradițional dreptul de procedură administrativă era de competența statelor membre. Și Uh, Uniunea Europeană a insistat că nu dorește să aibă statutul uh, de stat, însă că trebuie să abordeze această chestiune a administrației europene, care este uh, foarte stufoasă și, deci, să uh, discute probleme pe, precum uh, relațiile uh, între cetățeni și organismele statului sau instituțiile de stat sau bugetari și statul în sine și Europa. Poate că Europa spune că nu dorește să uh, devină un stat, însă uh, cu mare satisfacție am constatat de-a lungul anilor că această idee a unei Uniuni Europene politice poate să meargă mână în mână cu uh, înființarea unor structuri în care să existe totuși proceduri pentru cetățeni atunci când au relații cu sau legături cu administrația. Acestea fiind spuse, trebuie să uh, ne gândim că miza nu este doar uh, legitimitatea Europei în uh, lume, ci că trebuie să vedem care sunt așteptările și drepturile cetățenilor, care trebuie să fie mult mai clare decât au fost până acum cetățenii trebuie să aibă și uh, o anumită siguranță, o anumită securitate juridică atunci uh, când uh, se pune problema legăturii dintre ei și administrație. Deci, propunerea politică pe care o facem astăzi față de felul în care administrația funcționează se bazează pe uh, tratate. Deci, uh, propunerea noastră uh, e, vizează, în primul rând, Comisia Europeană. Noi solicităm uh, Comisia să își îndeplinească îndatoririle de a prelua inițiativa de a veni cu o propunere de regulament cu privire la procedurile administrative. Și aș dori să spun, uh, să subliniez acest lucru nu doar din motive teoretice, pentru că la o ședință anterioară a Comisiei Jurii, vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Șefcovici, dacă nu mă înșel, în ce privește numele său, deci ă, comisarul competent pe aceste chestiuni, m-a abordat și uh, m-a a încercat să uh, mă convingă de poziția sa cu privire la acest subiect. Au fost făcute declarații Uh, din care am înțeles că evaluarea comisiei față de activitatea noastră uh, preliminară care a dus la textul de astăzi a fost uh, văzută ca o, un fel de exercițiu abstract. Ca și când noi nu am încercat decât să găsim soluții abstracte sau teoretice. Ori uh, uh, comisia a constatat că cetățenii au probleme concrete și pe mine o astfel de observație m-a uh, surprins, trebuie să mărturisesc. Deci, uh, Într-adevăr, noi solicităm uh, Comisiei Europene, care poate că este mai la curent decât noi de problemele cu care se confruntă cetățenii, deci noi solicităm uh, Comisiei Europene să țină cont și de aspectele teoretice atunci când urmează să facă o propunere uh, privind uh, procedurile administrative în Europeană. Ce ne-am dorit noi e ca acest subiect să uh, acopere procedurile administrative din Uniunea Europeană și nu din uh, statele membre în parte. Cred că trebuie să facem o uh, diferență și să vedem care sunt problemele care sunt de competența noastră. Deci trebuie să vorbim despre Uniunea Europeană uh, și de domeniile în care Uniunea Europeană este competentă. Și trebuie să ținem cont de anumite principii un principii, principii care uh, au apărut în evidență în uh, activitățile Uniunii Europene, să vorbim de un uh, nucleu de principii de bază și că ar trebui să avem uh, uh, unor reguli de minimis atunci când nu există nicio lex specialis. Deci, e clar că nu trebuie să intrăm în prea multe amănunte atunci când uh, uh venim cu noi reguli. Însă, Eh, trebuie să avem un, un, un set de principii minime de calitate în ce privește legăturile între cetățeni și administrație, în care să se evidențieze eh, transparența și responsabilitatea. Deci eh, să garantăm cetățenilor că drepturile lor le sunt respectate. Astăzi articolul 4, avem articolul 41 din Carta Drepturilor Fundamentale, Uh, care face parte din tratat și deci uh, a devenit uh, parte a acquis comunitar care prevede dreptul cetățenilor la o, un comportament administrativ de calitate. Și deci, iată, avem un temei juridic foarte puternic noi am uh, folosit uh, aceste uh, am folosit și documentele Comisiei și Consiliului și jurisprudența Curții iată care este filozofia politică și juridică care ne-a inspirat și care stă la baza propunerii pe care o propun astăzi. Nu o să intru acum în prea multe amănunte în ce privește recomandările, uh, Uh, care sunt incluse în text, obiectivele, sfera de aplicare a acestui regulament pe care ni-l dorim sau legătura între regulament și instrumentele generale și instrumentele sectoriale, principiile generale care ar trebui să uh, stea la baza unor, unei astfel de texte legislativ. Deci, care sunt principii fundamentale ale comportamentului administrativ și regulile care stau la baza uh, deciziilor în relațiile cu administrația? revizuirea și uh, modificarea deciziilor administrative și felul în care o să fie publicate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc uh, domnului Berlinger. N-a cerut nimeni cuvântul, e un subiect foarte tehnic, foarte complex. Uh, mulțumim foarte mult pentru tot ce ați făcut în acest domeniu. Trebuie să stabilim o dată limită pentru amendamente. 19 septembrie, mi s-a sugerat, există obiecții. Dacă nu, atunci data de 19 septembrie va fi data limitată de punere amendamentului și deci trecem acum la partea cu ușile închise, facem o pauză de două minute și îi rog pe cei care nu au dreptul să participe la această ședință să părăsească sala de reuniune și uh, de asemenea nu vom mai fi înregistrați. Vă mulțumesc! Ok. Ja, ja, wir warten zwei Minuten. Kein Problem. Ist gut. Ist klar. Ja, müde, sonst los. Urlaubs.